Avem acum explicațiile de vot și aș vrea să-i lăsăm pe cei care vor să-și dea explicațiile să o facă în liniște. O să începem acum uh, explicațiile la raportul Piri și o să înceapă domnul Austreviciu. Să vă rog. Mr. Chairman. Domnule președinte, am votat pentru acest raport și aș vrea să spun că am adoptat deja o rezoluție pe marginea Turciei în ceea ce privește atentatul, uh, lovitura de stat uh, eșuată din 2016. Iată de ce arătăm în acea rezoluție că Turcia rămâne în continuare un partener strategic și ne exprimăm îngrijorarea față de incompatibilitățile între ce se întâmplă acolo și procesul de aderare și dorim să oprim aceste negocieri. Se pare însă că de atunci până acum situația s-a înrăutățit și regula unui singur om a fost uh, practic întărită. Am văzut uh, arestări masive, referendum pentru a modifica în mod uh, neconstituțional această Constituție și încătușarea mass-mediei. Credem de aceea că situația din Turcia nu poate fi ignorată și dacă se implementează reformele constituționale așa cum se dorește acum, Uniunea Europeană ar trebui să oprească negocierile de aderare cu Turcia și de asemenea asistența de prefinanțare. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule austrevicius domnul Speaker. Mulțumesc, domnule vicepreședinte privind în urmă abordarea ue față de turcia nu prea a funcționat bine de la început am fi putut să spunem uh, apartenența completă nu are cum să fie posibil. Haideți să găsim altă cale. Însă ce am făcut noi? Am tot menținut promisiunea aderării fără să avem deloc intenția de a-i da curs. E de înțeles că uh, astfel relațiile din punct de vedere politic s-au înrătățit. Nu spun că e doar vina UE față de ce s-a întâmplat în Turcia, e și dinamica internă de acolo și acum poate că am fi mai înțelepți dacă am găsit o înțelegere mai durabilă și mai uh, permanentă, să recunoaștem Turcia ca aliat strategic, valoarea unei piețe libere, să să renunțăm la ideea integrării politice și dacă am putea stabili un astfel de statut ca un stat atât de important și de mare ca Turcia, poate că ar fi un model și pentru alte țări vecine Uniunii Europene. Mulțumesc, care cuvântul domnul Zambatski. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Aș vrea să o felicit pe colega noastră, doamna Piri, pentru acest raport. Documentul este un pas în direcția cea bună pentru că reflectă politicile UE. Totuși am votat împotriva raportului pentru că el nu include și elemente legate de uh, transformarea uh, statului turc într-un stat religios, ceea ce nu corespunde valorilor europene. De asemenea, uh, islamizarea țării și ce se întâmplă sub uh, regimul lui Erdogan sunt lucruri care lipsesc în acest raport. Am văzut că Turcia se amestecă în afacerile interne ale mai multor țări europene, printre care și a mea, în Bulgaria, și acest lucru n-ar trebui să fie permis. Cred că relația cu Turcia ar trebui să fie înghețată. Turcia nu poate fi un aliat pentru că este un stat uh, uh islamic, de fapt o dictatură islamică. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Zambatski. Acum, doamna Zaborska. Da. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. Eu uh, cred că Turcia ar trebui să recunoască genocidul armean. De asemenea, eu cred că în interesul bunei uh, conviețuirea a musulmanilor și creștinilor, Biserica Agia Sofia din Istanbul ar trebui să rămână un muzeu și să nu fie folosită ca moschee. Eu totuși nu am putut să susțin cele două amendamente, pentru că situația din Turcia este foarte îngrijorătoare. Cel mai important este însă ca dialogul să continue, de aceea eu cred că trebuie mai întâi să fie abordate teme care sunt esențiale pentru relația dintre UE și Turcia. Această rezoluție ar trebui să-i amintească guvernului turc de obligațiile sale și de tratatele la care este parte. Abia după aceea, după ce vedem bunăvoință, putem din nou să discutăm și teme mai sensibile. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, doamna Zaborska. Acestea au fost uh, explicațiile la raportul Piri. Acum trecem la raportul cu Can, Frunzulică și Gardia Zabal. Și din nou, mai întâi, domnul Austrevicius. Mr. Chairman. Domnule președinte, am votat uh, pentru acest plan revizuit care este propus de comisie, în ciuda faptului că sunt convins de faptul că ajutorul oficial de dezvoltare trebuie să fie în continuare principalul mijloc de susținere a țărilor în curs de dezvoltare. Și mă bucur că investiția privată va fi utilizată în Africa și în vecinătatea estică și de sud, ca o parte a unei strategii globale pentru a controla migrația. E esențial să creăm locuri de muncă pentru a rezolva problema migrației, să susținem <coughs> dezvoltarea IMM-urilor și să facilităm o creștere inclusivă. Principalul avantaj este noul instrument, uh, fondul IFSD și garanțiile sale care își aduc, uh, care cu ajutorul contribuției EIB vor putea susține investițiile private și uh, să asigure o bună gestionare a riscului. Cred că aceasta va duce la suficiente investiții prin instrumentul pe care l-am susținut și oferind asistență viabilă pentru toate țările care au nevoie de ea. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Austrevicius. Acum, doamna Aguilera Garcia, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Eu am votat pentru acest raport și am ținut să intervine un fond care se creează pentru dezvoltarea durabilă fără nicio îndoială, acest fond va duce la atenuarea problemelor legate de imigrație. Avem 44 de miliarde de euro de investiții în Africa și în țările din vecinătate și insist, vom încerca să abordăm problema de fond care există în Africa și situația legată de nedreptățile de acolo. Aș vrea să subliniez câteva reușite uh, care mi se pare esențiale. În primul rând, trimiterea la eficacitatea dezvoltării rezilienței, la crearea de locuri de muncă decente și către obiectivul de eradicare a sărăciei. Includerea acordurilor de la Paris și a agendei pentru dezvoltare durabilă ca obiectiv al fondului sau includerea unor <clears throat> clauze de <clears throat> salvgardare a drepturilor omului sau de drepturi ale muncii și, de asemenea, combaterea paradisurilor fiscale și a evaziunii fiscale. Sunt niște reușite importante pe care trebuie să le menționăm în referitor la acest fond. Mulțumim, doamna Aguilera Garcia. Acestea au fost explicațiile la raportul cu Can, Vrunzulică și Gardia Zabal și acum trecem la explicațiile de vot cu privire la raportul domnului Anderson și începe doamna Șoidrova. Eh, eh, Mulțumesc, domnule vicepreședinte. Mă bucur că am adoptat astăzi această legislație este vorba de transpunerea acordului de la Marrakesh, care uh, face ca operele protejate să fie disponibile pentru persoanele ce au deficiențe de vedere. Toată aceasta va duce la o uh, creștere a calității vieții acestor persoane și le va permite incluziunea în viața culturală și socială. Bineînțeles, e nevoie pentru aceasta și de cooperare cu statele membre. Se vor utiliza și metode alternative Uh, fonduri uh, uh, speciale, formaturi speciale. Aproape 20% din cărțile disponibile acum sunt disponibile în astfel de format și aceasta va spori posibilitățile de educație pentru aceste persoane. E vorba de persoane care altfel pur și simplu nu pot utiliza operele protejate în niciun fel. Cred de aceea că dacă se îndepărtează aceste obstacole, viața lor va fi îmbunătățită. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Șoidrova, și acum are cuvântul doamna Styler. Uh, Mulțumesc, uh, domnule președinte mă bucur că ne aflăm cu un pas mai aproape de ratificarea tratatului de la marrakech. E vorba de persoane nevăzătoare, cu deficiențe de vedere sau cu dificultăți de citire. E ceva ce așteptam de foarte mult timp și deși în uh, raportul Parlamentului sunt multe puncte bune, condamn includerea schemelor de compensație pentru edituri. Se încalcă articolul 21 al Convenției ONU cu privire la persoane cu handicap în plus, nu există nicio dovadă că exista pierderi economice pentru care trebuie să primești o compensație. Și guvernele nu au uh, dovedit că ar exista o pagubă la adresa editurilor din cauza formatului specific nevăzătorilor. E ceva ce contravine obiectivelor tratatului de la Marrakech și ar trebui să fie corectat atunci când se transpune legislația în statele membre. Eu sper ca statele membre să uh, ratifice cu toate acest uh, tratat în toamna aceasta. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, doamnă Steiler. Am terminat cu explicațiile la raportul Anderson. Acum trecem la explicațiile de vot la raportul domnului Dens și o să înceapă doamna D'Amato. Grazie, Mulțumesc, domnule președinte Raportul uh, reprezintă un pas înainte pentru o dezvoltare durabilă în Uniunea Europeană și de ce am votat pentru. Însă, trebuie să spun că ar fi putut să fie mai ambițios, să ceară obiective obligatorii, cum ar fi economisirea de energie și autoproducția individuală. Și, de asemenea, uh, să nu uităm uh, compensațiile masive pentru transformările industriale. Îmi pare rău că nu se trage un sistem de alarmă pentru uh, multe substanțe uh, poluante. E nevoie de eforturi pentru a avea economie circulară, pentru a recupera și recicla. A trebuit să înaintăm amendamente, însă acestea nu au trecut pentru a sublinia rolul gestionării deșeurilor. E vorba și de regener- energiile regenerabile, însă din păcate EFSI e un fond care e folosit mai degrabă pentru combustibilii fosili. Da, e un pas înainte, însă ca să reușim ar trebui, ar fi trebuit totuși să schimbăm lucrurile mult mai din temelie. Mulțumesc, doamna D'Amato, iar acum doamna Aguilera Garcia. Sí, gracias, presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Este vorba de un raport important, obiectivele de dezvoltare durabilă. Și aș vrea să subliniez aici că îmi place mult mai mult uh, ce s-a întâmplat aici la plenară decât ce s-a adoptat inițial la Comisia ENVI. Propunerea Comisiei în legătură cu acțiunea europeană pentru durabilitate și planul adoptat inițial la Comisie uh, era o atitudine un pic nedreaptă față de PAC, lucru care s-a corectat după aceea și de aceea am votat uh, pentru. Vreau să precizez aici că la ultima reformă PAC s-au făcut eforturi de mediu, s-a inclus un aspect uh, esențial, cel de ecologizare, care reprezintă eforturi importante pentru agricultorii și uh, fermierii europeni. Și nu i corect să spunem că agricultura europeană nu-și aduce contribuția pentru lupta împotriva schimbărilor climatice, pentru că o face și aceasta fiind în concurență directă cu produsele care vin din țările terțe care nu respectă aceleași standarde. De aceea vreau să subliniez aici importanța agriculturii europene. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Aguilera Garcia, și acum urmează domnul Giambatski, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte stimați colegi, am votat, de fapt m-am abținut mai precis pe acest raport pentru că nu spune nimic și spune totul. Termenul de sustenabilitate este folosit atât de general încât nu mai are niciun sens, nu mai are conținut. Raportul este de fapt doar un schimb de opinii până la urmă și pot să fiu de acord cu multe lucruri cu privire la îmbunătățirea calității aerului sau îmbunătățirea situației din zonele rurale, însă nu sunt de acord cu alte domenii care de asemenea sunt menționate în raport. Instrumentele de sustenabilitate și dezvoltare nu funcționează cum dorim. Nu cred că folosirea contribuabilului uh, și a taxelor sale pentru astfel de programe duce la ceva. Sunt uh, foarte multe propuneri care lipsesc. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Giambrațchi. Și acum, doamna Grapini, cuvântul, dar nu este în sală, deci are cuvântul domnul Faria. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, eu am votat pentru acest raport. Am fost și raportor în umbră, de altfel. Eu cred că dezvoltarea durabilă reprezintă um, miza noastră principală acum. Deci trebuie să o facem. E vorba de noi, dar și de generațiile viitoare. Am acordat multă atenție strategiei 2030 a ONU. E nevoie de sprijinul statelor membre, a societății civile și obiectivul nostru este consolidarea globală a Uniunii Europene și avem acum o ocazie deosebită pentru a face cunoscută agenda noastră pentru durabilitate. E o dezbatere în legătură cu provocările cele mai uh, importante cu care se confruntă omenirea și ne oferă și un cadru pentru instituții, uh, inclusiv pentru uh, Parlamentul European. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Faria. Acum, domnul Kelly. Mulțumesc. obiectivele de dezvoltare uh, durabilă reprezintă aspecte esențiale. Agenda globală 2030 reprezintă un angajament pentru a atinge aceste obiective la timp. Un angajament care trebuie să fie partajat de toate statele membre. Obiectivul acestei agende este de a menține demnitatea omului, stabilitatea, o planetă uh, sănătoasă, societăți uh, prospere și reziliente. Sunt de acord cu aceste obiective și de aceea am votat pentru. Obiectivele de dezvoltare durabilă sunt un element important în politicile UE și reprezintă o parte inițială a viitoarelor inițiative. Dacă facem asta, atunci Uniunea Europeană va atinge obiectivele Agendei 2030. În plus, Domnule președinte, vă felicit pentru felul eficient în care ați uh, condus lucrările, spre deosebire de ce au spus unii colegi. Mulțumesc. Danke für die Blumen, Herr Kollege Kelly. Soweit. Mulțumesc pentru aceste laude, domnule Kelly. Aici s-au încheiat explicațiile de vot la raportul uh, DANS și trecem acum la ultimul raport. Este vorba de raportul OMARGI, domnul Nicov. Mulțumesc, domnule președinte. Regiunile ultraperiferice din Uniunea Europeană, cum ar fi de asemenea zonele muntoase, reprezintă o parte integrantă a Uniunii Europene, zone care au anumite trăsături specifice, cum ar fi Uh, distanța mare de continent. De aceea au nevoie de un statut special și de aceea ar trebui să beneficieze de o finanțare suplimentară de la bugetul uh, european. Și uh, să nu uităm câte șanse creează politica de coeziune pentru aceste regiuni. Deci ea trebuie să se mențină și după anul 2020. Regiunile ultraperiferice și regiunile de, de munte au potențialul de a produce bunuri de calitate înaltă. De aceea ai nevoie să fie reguli speciale și scheme speciale de calitate care să li se aplice. Îi cer Comisiei să ofere fonduri pentru finanțarea campaniilor de informare în legătură cu uh, denumirile geografice protejate. Mulțumesc! Vielen Dank, Herr Kollege Neckhoff. Mulțumim, domnule Necov. Aici se încheie explicațiile la raportul Omarje. Încheiem aici sesiunea noastră și o reluăm la orele 15. Deci ne vedem atunci, oprim sesiunea.